și două mii treisprezece privind subsidiaritatea și proporționalitatea și în acest sens am să l rog pe domnul karim să ia cuvântul pentru patru minute. Uh, domnule președinte doamnă comisar dragi colegi bună ziua! Un coleg uh, cu simțul umorului mi-a spus mai devreme astăzi, aștept cu interes uh, propunerile tale anuale de reformă în domeniul subsidiarității, proporționalității și unei mai bune legiferări. Și am zâmbit când mi-a spus asta. A fost o onoare extraordinară pentru mine în ultimii ani să îmi aduc contribuția la dezvoltarea modului în care facem procesele de elaborare a legislației. Bineînțeles că nu pot face asta singur și trebuie să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care m-au ajutat uh, în ultimii ani. Marie Delvo, doamna Kaufman, Marina Il Pinto și, bineînțeles, uh, colegilor precum Angelica Nibler, care tocmai iese din uh, uh dragi colegi, este un element esențial pentru Uniunea Europeană și pentru țara mea, Regatul Unit. Cred cu tărie că Marea Britanie și Uniunea Europeană sunt mai puternice împreună și sper că prin propunerile noastre putem cimenta relația dintre acest Parlament și Parlamentele naționale contribuția uh, Marii Britanii la Uniunea Europeană uh, este în beneficiul întregii Uniuni. Poate că este una dintre ultimele ocazii în care eu, ca eurodeputat, pot să fac astfel de propuneri, pentru că noi vom avea un referendum în Regatul Unit. Și, deocamdată, uh, rezultatul este foarte strâns. Acum circumscripțiile și cetățenii au anumite preocupări. Poate că ei nu recunosc uh, detaliile și numele, însă adesea ne spun tuturor că Uniunea Europeană este prea îndepărtată și face mult prea multe. Și ceea ce face se aplică la prea mulți oameni în mod inutil. Iar noi, ca Parlament, trebuie să abordăm aceste chestiuni esențiale. Este important pentru răspunderea noastră democratică și uh, dacă aceste reforme sunt respinse, vom uh, rămâne la mâna celor care vor să spargă Uniunea Europeană și care vor să ne slăbească. Nu trebuie să permitem să se întâmple acest lucru. Tocmai în acest uh, spirit, liderii naționali au ajuns la un acord și ne-au ni le-au propus uh, pentru analiză și ne-au spus uh, că trebuie să vedem cum uh, trebuie procedat pe mai departe. Este elaborarea legislației europene prea îndepărtată? Ei bine, există o legătură cu regulile și responsabilitățile parlamentelor naționale. Trebuie ca parlamentele naționale să fie mai mult implicate în procesele noastre decizionale la nivelul Uniunii Europene. Doar astfel le vom consolida pe ele și ne vom consolida și pe noi. Trebuie să vă mărturisesc că Camera Comunelor nu este cel mai bun exemplu legat de modul în care ar trebui să fie uh, analizată legislația europeană și nu recomand asta ca o cale de urmat dacă Uniunea Europeană face prea mult. Ei bine, Europa trebuie să intervină doar atunci când este necesar. De aceea există și subsidiaritatea. De aceea rolul parlamentelor naționale a crescut, însă nu toate parlamentele sunt uh, implicate foarte mult și uh, Consiliul pentru Studiile de Impact uh, a spus că subsidiaritatea nu este luată în considerare suficient în studiile de impact. În raportul meu încurajez de asemenea o participare mai mare a Parlamentelor Naționale în elaborarea legislației europene. Mă refer la cărțile verzi uh, sau la cărțile albe. Am putea avea și dezbateri naționale ale parlamentelor naționale cu Comisia Europeană. Procedura cartonașului galben și, tratat, și tratatele trebuie să poată fi ușor de implementat de către uh, parlamentele naționale, pentru că au existat cazuri în care au fost uh, raportate dificultăți. Acum, referitor la perioada de 8 săptămâni de consultare cu parlamentele naționale în uh, uh, verificarea subsidiarității, trebuie să fie promovată și în continuare. Mai am și alte observații, însă am să le fac uh, la final. Însă aș vrea să fac un apel la colegi. Nu trebuie să ne fie teamă de nimic atunci când spunem că vrem să ne împuternicim pe noi și pe parlamentele naționale să lucrăm în mai strânsă colaborare, astfel încât, în cele din urmă, să adoptăm legislație relevantă și corespunzătoare pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Aveți cuvântul. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru uh, ce ați spus despre raportul uh, privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Din punct de vedere al Comisiei, aceste două principii trebuie să fie centrale pentru procesul democratic. Noi dorim să luăm măsuri importante și mari pentru chestiunile importante, și să luăm măsuri puține și uh, substanțiale pe subiectele mici. Trebuie să lucrăm îndeaproape cu parlamentele naționale și cu alte instituții europene pentru a ne spori uh, înțelegerea comună a principiului subsidiarității și pentru a ne asigura că toate propunerile respectă acest principiu. Parlamentele naționale joacă un rol central de monitorizare al respectării principiului subsidiarității. În această privință, raportul face apel la Comisie să-și consolideze relațiile cu parlamentele naționale și să se implice într-o dezbatere timpurie cu toate parlamentele naționale. Comisia dorește să creeze un nou parteneriat cu, par cu mm, parlamentele naționale, sporind mm, frecvența, crescând frecvența vizitei Comisiei la Parlamentele Naționale. Din noiembrie 2014, comisarii au făcut peste 270 de vizite la Parlamentele Naționale. Comisia intenționează să continue um, vizitele frecvente, explicând uh, acțiunile Comisiei și de ce um, sunt ele luate și pentru a asculta um, ce au de spus Parlamentele Naționale. Raportul sugerează și revizuirea uh, Rino, directoarea pentru evaluările de impact. În mai 2015, Comisia a adoptat pachetul pentru o mai bună reglementare, un cadru nou care include o serie de măsuri prin care se intenționează um, ca măsurile Comisiei să fie mai transparente și mai bazate pe dovezi. Se dorește îmbunătățirea îndrumărilor atât pentru evaluările de impact și um, pentru legislația deja existentă. Trebuie, um, va exista o îndrumare mai precisă în privința proporționalității. Și în fiecare propunere va fi evaluată din punct de vedere al respectării principiilor subsidiarității și proporționalității. Se va înființa un nou comitet de uh, evaluare a reglementării acest comitet este responsabil și cu um, efectuarea de recomandări pentru îmbătățirea mai multor aspecte, printre care și subsidiaritatea și proporționalitatea, care până acum nu au fost uh, luate um, în uh, serios. se face apel la toate instituțiile mm, care trebuie să se asigure că se respectă subsidiaritatea și proporționalitatea înainte de adoptarea fiecărui uh, act legislativ, fiecărui text final. Comisia este um, încântată de faptul că s-a convenit un nou acord instituțional pentru o mai bună legiferare care se concentrează mai mult pe uh, asigurarea respectării uh, totale a principiilor subsidiarității și proporționalității în legislația europeană și când se evaluează impactul acesteia. Acordul nu numai că obligă Comisia să explice printr-un memorandum explicativ cum se justifică măsurile propuse din lumina principiul subsidiarității, ci prevede ca Parlamentul European și Consiliul, atunci când consideră necesar și adecvat, pot efectua evaluări de impact referitoare la orice modificări substanțiale la uh, propunerile inițiale ale Comisiei. Comisia se bucură că toate instituțiile s-au angajat uh, că subsidiaritatea se bucură de un rol central în procesul legislativ. În concluzie, vreau să asigur toate părțile, toți deputații, că Comisia se va asigura că subsidiaritatea și proporționalitatea rămân în centrul procesului democratic european. Așteptăm cu interes să lucrăm cu celelalte instituții europene în noul cadru interinstituțional pentru a ne asigura că fiecare act legislativ respectă principiul subsidiarității. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamna comisar. Ehm, pentru panie przewodniczący koleżanki i koledzy! domnule președinte doamnelor și domnilor și eu uh, îi sunt recunoscător domnului karim pentru raportul său. atât uh, pentru partea de analiză, cât și pentru partea legată de reformare. Pentru că, într-adevăr, uh, este un raport foarte britanic în sensul bun al cuvântului. Un raport care ne spune că trebuie să fim consecvenți. Trebuie să uh, ne punem în aplicare uh, intențiile. Situația actuală nu este satisfăcătoare. Noi doar uh, declarăm că trebuie respectate principiile subsidiarității și proporționalității, dar avem nevoie de mai multă consecvență în uh, activitățile noastre. Nu este ceva abstract. Implementarea subsidiarității înseamnă, de fapt, o bună legiferare. O bună legiferare fără uh, decizii arbitrare și fără birocrație. Este vorba despre uh, un principiu care creează concurență în Uniunea Europeană între statele membre și de aceea cred că trebuie să tragem niște învățăminte și trebuie să ne gândim să extindem perioada în care uh, parlamentele naționale pot să folosească principiul subsidiarității. Trebuie să consolidăm această abordare și m-aș bucura foarte mult dacă Regatul Unit ar rămâne în Uniunea Europeană și ar putea să aplice acel uh, mecanism de cartonașe roșii care, permit, uh, care permite statelor membre și parlamentelor naționale să blocheze legislația europeană. Avem nevoie de criterii unitare și asta necesită participarea parlamentelor naționale din toate statele membre. Avem nevoie de mai mult curaj, de mai multă deschidere și în Parlamentul European. Noi nu ar trebui să tratăm parlamentele naționale drept uh, concurenții noștri. În concluzie, aș dori să-i spun raportorului că cred cu tărie că Regatul Unit va rămâne în Uniunea Europeană și contribuția sa va fi benefică pentru o bună legislație. Ehm, voorzitter beste collega's als rapporteur voor het advies. domnule președinte ca raportoare a comisiei ehm, de ocupare mă bucur că s a ținut cont de amendamentele noastre și că au fost integrate în propunerea colegilor noștri de la comisia juri. Suntem de acord cu mai multe recomandări. Comisia, de exemplu, trebuie să consolideze dezbaterea din cadrul statelor membre în privința aplicării principiilor subsidiarității și proporționalității. În al doilea rând, ca urmare a principiului subsidiarității, considerăm că noua legislație europeană trebuie să treacă prin aceste valori prealabile de impact. Cred că trebuie să solicităm să existe o entitate independentă care să evalueze impactul legislației. Proiectul legislativ se poate îmbunătăți mult ca urmare a acestei măsuri. Propunerile de modificare ar trebui să fie acceptate. Credem că trebuie să se țină cont de faptul că trebuie să respectăm și subsidiarității. Doamna Șulin, un minut. Hvala za besedo. Eh, hvala poročevalcu gospodu Karimu za pripravljeno poročilo. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor Karim pentru acest raport. Mă bucur să constat că există și recomandări eh, în acest raport pe care le-am propus noi din partea Comisiei de Control Bugetar. Urmărind aceste principii, putem într-adevăr eh, obține în final o legislație care să fie în favoarea cetățenilor și a companiilor. Comisia noastră își propune să uh, se ajungă la o simplificare a procedurilor și pentru cheltuirea banilor europeni. Procedurile trebuie să fie orientate spre rezultate și Comisia ar trebui să demonstreze valoarea adăugată a programelor din cadrul financiar multianual. Verificarea principiilor subsidiarității și a proporționalității trebuie să facă parte din uh, evaluarea politică la nivel european. Um, doamna Beghin, un minut. Grazie Presidente. Gentili colleghi, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu intervin în numele domnului Borelli, raportorul din Comisia INTA. Tema subsidiarității și a proporționalității este centrală pentru Uniunea Europeană pentru că privește raportul cu cetățenii. Acest argument însă afectează și politica comercială, de aceea aș dori să reiau discuția pe care am avut-o în Comisia INTA. În primul rând, tema ISDS, care alimentează în continuare o serie întreagă de conflicte potențiale între Uniune și suveranitatea jurisdicțională a statelor membre. În al doilea rând, Okay. Thank you very much. Președintele o rogă pe vorbitoare să vorbească mai lent. În al doilea rând, asistența macrofinanciară. E nevoie de controle mai bune, ex ante și ex post, în special pentru a evalua proporția asistenței pe care o oferim partenerilor noștri. În al treilea rând, este vorba de transparență și de evaluarea impactului tratatelor internaționale. Vrem ca acestea să fie sincere și să ne putem baza pe ele. Implicarea în această etapă, în special a IMM-urilor, este crucială. În fine, aș încheia aducând-vă aminte că subsidiaritatea și proporționalitatea sunt un element central pentru temele comerciale și mai mult provocarea este de a implica și cetățenii în procesul decizional și politicile comerciale pot fi excluse din acest context. Domnul Jvivka, 2 minute 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte doamnă comisar, doamnelor și domnilor, de ani de zile am plăcerea să cooperez cu domnul Karim pe marginea raportului anual referitor la principiul subsidiarității și proporționalității în uh, procesul de elaborare legislativă din Uniunea Europeană. De fiecare dată am asistat la propuneri noi și la analize aprofundate a ceea ce ar trebui să facem cred că ar trebui să le implementăm o dată pentru totdeauna, să le implementăm în mod eficient, pentru că cu siguranță aceasta influențează calitatea legislației pe care o elaborăm. Principiile subsidiarității și proporționalității sunt principiile de bază în legislația europeană. Acestea sunt punctele de pornire pentru elaborarea legilor, mai ales acum când în multe state membre asistăm la răspândirea euroscepticismului și auzim tot felul de întrebări uh, de genul uh, la ce servește Uniunea Europeană? Chiar este necesară? Așadar, avem nevoie de o bună punere în aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității, așa cum recomandă domnul Karim. Ar trebui să existe o evaluare corespunzătoare a rezultatelor. Este un proces asupra căruia trebuie să insistăm, astfel încât uh, cetățenii să înțeleagă cum sunt elaborate actele normative și la ce servesc. Și antreprenorii trebuie să înțeleagă de ce există o valoare adăugată a legislației europene. Acest demers este esențial de asemenea, ar trebui să implicăm mai mult parlamentele naționale în procesul de elaborare legislativă la nivelul Uniunii Europene și ar trebui să le dăm posibilitatea să își exprime îngrijorările și să facem asta în mod activ. Mă refer uh, aici la propunerile făcute de Comisia Europeană, cât și la rezultatele finale care sunt produsul negocierilor între uh, Parlament și Consiliu. Cred de asemenea că termenul uh, pentru depunerea avizelor trebuie să fie extins și ar trebui să împuternicim cu adevărat parlamentele naționale. De aceea, noile propuneri făcute de domnul Karim pentru a introduce un cartonaș verde care să ofere posibilitatea parlamentelor naționale de a prezenta avize fundamentate este foarte justificat. Mulțumim, uh, doamna Delvo, două minute și 30 de secunde Euh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cred că suntem cu toții de acord uh, că principiile subsidiarității și proporționalității sunt, sunt importante dacă dorim ca Uniunea Europeană să fie aproape de cetățeni. Aceste principii sunt uh, necesare și utile pentru buna funcționare a Uniunii Europene. Și, repet, e vorba de buna funcționare a Uniunii Europene. Aceste uh, principii, uh, faptul că nu s-au respectat întotdeauna bine, au împiedicat uh, Uniunea Europeană ca să fie eficientă. Trebuie să existe un echilibru de eficiență um, în instituțiile europene și trebuie să existe și un echilibru cu măsurile concrete care se iau. Raportul care ne este prezentat cred că amenință echilibrul fragil și esențial pentru buna funcționare a Uniunii Europene. Nu pot uh, nu pot să accept ca principiile fondatoare să hrănească, de fapt, climatul de euroscepticism de la ora actuală. Acest raport uh, invită la crearea unor etape procedurare suplimentare în procesul legislativ. Aceste etape uh, cresc și mai mult sarcina birocratică um, pe care o au instituțiile europene și acest, uh, aceste noi proceduri propuse fac aproape imposibil uh, terminarea cu succes a um, procesului legislativ european. Cetățenii doresc uh, o Uniune performantă care să le apere interesele, o doresc Uniunea Europeană să fie agilă și să poată răspunde repede uh, provocărilor. Se dorește o Uniune mai aproape uh, de cetățeni care să creeze o legătură mai strânsă între popoare, care să pot acționa rapid și respectându-se unul pe altul. În numele celor care cred în această Uniune Europene, eu invit pe colegi să susțină amendamentele grupului socialiștilor și democraților europeni care protejează echilibrul prețios, prețios pentru Europa. Eu zic da principiilor de proporționalitate și subsidiaritate, dar nu zic uh, da uh, pentru sacrificarea Uniunii cetățenilor. Domnule președinte, nu sunt de acord cu opinia uh, raportorului uh, în privința aplicării principiilor subsidiarității și proporționalității, însă doresc să-i mulțumesc pentru uh, corectitudine și pentru bună colaborare. Mulțumesc. Domnul Henkel, un minut. Meine Damen und Herren, ich Doamnelor și domnilor, trebuie să mă declar perfect de acord cu domnul Karim. Din păcate, în limba mea, în germană, nu există alt cuvânt pentru subsidiaritate, ceea ce înseamnă că atunci când uh, în uh, orașul din care provin uh, există o problemă, trebuie ca la Hamburg, aceștia, cetățenii de acolo trebuie să rezolve problema și dacă nu pot, atunci problema se duce la Berlin și abia după aceea la uh, Uh, Bruxelles. Din păcate, în această cameră se încalcă uh, tot mereu acest principiu al subsidiarității. Dar acest lucru duce până la urmă la centralizarea la centralizare, ceea ce face ca cetățenii europeni să se distanțeze tot mai mult de Bruxelles, duce și la o deficiență din ce în ce mai mare a competitivității zonei euro și la o radicalizare a cetățenilor. Eu de asemenea consider că moneda unică nu duce doar la zăzanie, ci și la uh, centralizare și de aceea ar trebui eliminată. Domnul uh, Marinio Epintu, două minute. Obrigado, senhor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Și acum Dragi colegi, una dintre marile probleme ale Uniunii Europene este tocmai îndepărtarea de cetățeni uh, și uh, uneori a statelor membre de instituțiile europene. Cred că raportul domnului Karim uh, vorbește tocmai despre această problemă. Este, de fapt, punctul de pornire și face asta cu foarte multă strictețe și cu foarte multă seriozitate. Raportul abordează problemele care țin de principiile subsidiarității și proporționalității. Și datorită acestui raport vom putea să punem în valoare din nou uh, Uh, munca instituțiilor europene și am putea să reducem uh, decalajul și distanța între cetățeni și instituțiile europene. Legile trebuie să fie ușor de înțeles, trebuie să fie accesibile și trebuie să fie simple pentru cetățeni, pentru că în numele cetățenilor intervenim uh, prin intermediul legilor. Rezultatele alegerilor europene ne arată un lucru și anume că cetățenii se simt uh, tot mai îndepărtați de Uniunea Europeană și de instituțiile comunitare. De aceea, încă o dată, aș dori să-l felicit pe domnul Karim pentru activitatea sa excelentă și aș dori să subliniez acest efort atât de necesar, pentru că trebuie să combatem această problemă în Uniunea Europeană. Așadar, susțin în totalitate acest raport, voi vota pentru el și aș mai dori să, fac și eu, să, adresez și o întrebare o întrebare care poate a fost deja uh, soluționată. Am putea eventual să prelungim termenul pentru a le permite parlamentelor naționale să se exprime, să trecem de la 8 la 12 săptămâni. Astfel, uh, va putea fi făcută o analiză mai aprofundată în cadrul parlamentelor naționale. Acest lucru nu poate fi decât benefic pentru Uniunea Europeană. Și aș vrea să mai spun un lucru și anume că tratatul nu prevede această posibilitate, însă Consiliul Statelor Membre a aprobat cu unanimitate prelungirea acestui termen și trecerea de la 8 la 12 săptămâni. De aceea va trebui să introducem această chestiune în tratat. Minut și 30 de secunde. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știți, un mare număr de europeni uh, nu știu însă că Parlamentul European este singurul, singura instituție aleasă democratic, care nu uh, face legile europene. Prin tratate s-a dorit în mod expres să se evite ca majoritatea lucrătoare, muncitoare, să-și poate transforma uh, dorințele în legislație. Tocmai de aceea această legislație ține de competența Comisiei. După ce ascultă vocea Parlamentului, guvernele statelor membre sunt cele care trebuie să aprobe această uh, poziție. dând uh, agendei neoliberale uh, care domină Europa. Există o lipsă de legitimitate în acest mod de a legifera. Uh, o lipsă de legitimitate care este în genul discuțiilor uh, la ora actuală. Subsidiaritatea și uh, proporționalitatea ar trebui să clarifice procesul european, însă, în practic, e vorba de principii uh, vagi. Ca dumneavoastră ați recunoscut că se interpretează așa cum dorește legiuitorul, de fapt. De fapt, Europa este strava neoliberalismului. Dumneavoastră vorbiți despre subsidiaritate și de faptul că parlamentele naționale trebuie să poată să-și decidă suveran politicile. Însă, atunci când e vorba de politicile în care, țările în care s-a a intervenit uh, Troica, proporționalitatea o aplicați dumneavoastră, ca și Comisia, într-un mod complet și deschis politizat pentru a um, duse la, duce la erodarea drepturilor muncitorilor. Would you Doamna Lopez, um, acceptați o, un cartonaș albastru de la colegul dumneavoastră, domnul, doamna Anderson? Doresc să vă mulțumesc pentru contribuție și aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord că oamenii și-au pierdut um, speranța în uh, procesul european, pentru că nu doar Troica, ci și toate măsurile care au fost luate față de cetățeni, în special mm, față de uh, cetățenii irlandezi, uh, deciziile sunt uh, luate de altă parte și nu de noi care am fost aleși trimiși și trimiși de oameni. Nu ar trebui să fie luate de comisia aceste decizii, ale, comisia care nu este aleasă. Eh, la verdad es que comparto con usted. Doamnă Anderson, să știți că sunt absolut de acord cu dumneavoastră. E adevărat, cetățenii europeni sunt într-adevăr decepționați de politicile care se adoptă în acest Parlament, pentru că politicile sunt împotriva muncitorilor. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Anderson, două minute. Tack, ordförande. Den här rapporten, den årliga... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport uh, este un raport important cu privire la principiile proporționalității și subsidiarității. Aceste rapoarte pentru 2012-2013 conțin uh, foarte multe propuneri uh, care vor contribui la buna funcționare a acestor două principii. Acest lucru este important pentru a consolida democrația în Uniunea Europeană. Din păcate, însă, mai există și câteva propuneri nu atât de bune pentru că se pune prea mult accentul pe studiile de impact. Am să încep uh, cu aspectele problematice în acest raport. Evaluarea de impact nu este atât de ușor de realizat, nu este uh, pe cât ați crede. Sigur, uh, se produc niște cifre care nu sunt neapărat cele corecte, însă um, Uh, de exemplu, dacă există o legislație de mediu, dar este foarte greu uh, să avem cifre bune, cifre fiabile cu privire la beneficiile sociale ale unei propuneri. Așadar, uh, poate că aceasta chiar îngreunează activitatea. Deci avem studii de impact înainte, în timpul și după adoptarea legislației. Cred că este mult prea mult. Sunt prea multe evaluări de impact și uh, din cauza aceasta Uniunea Europeană nu ar putea să acționeze corespunzător, dar sunt și foarte multe lucruri bune. Raportul uh, își propune ca principiile acestea să funcționeze în practică. 15 din, uh, dintre parlamentele naționale abia utilizează acest mecanism în momentul de față Așadar, trebuie să facem mult mai multe pentru ca aceste mecanisme de subsidiaritate și proporționalitate să funcționeze cu adevărat în practică. Cred că un cartonaș verde ar fi o idee bună și parlamentele naționale ar putea să facă propuneri uh, pe care să, analize, să le analizeze Consiliul, Comisia și Parlamentul European. Cred că următorul raport ar fi și mai bun. Button, două minute. Mulțumesc. Acest raport uh, citează articolul 5 al tratatului care spune că invită să se analizeze dacă exercițiul competențelor UE este necesar sau dacă ar putea să fie făcut în mod eficient la nivelul statelor membre. Ce drăguț din partea dumneavoastră că vă gândiți că există și legi care pot fi create de stații, statele democratice și nu de UE. În urmă cu vreo 25-24 de ani, când um, se lucra la tratatele privind uh, Uniunea Europeană, cineva a spus că ar trebui să dea un premiu în bani pentru cei care pot defini subsidiaritatea și să descrie cum funcționează în practică. Din câte știu, nu l-a câștigat nimeni acest premiu. Proporționalitatea este uh, deja și pierdut sensul când UE, de fapt, de, mm, controlează totul și majoritatea Ehm, legilor europene până la ibrice și prăjitoare de pâine sunt făcute de UE. Deja am ajuns să ne rugăm de UE să reducem TVA-ul la tampoane, că nu mai ține de puterile noastre naționale să facem acest lucru nu statele membre individuale, ci doar 50 de state membre împreună pot să opre, 50% din statele membre împreună pot să uh, facă schimbări la legislație. Când era ministru de afaceri externe, William Hague uh, a distrus această idee uh, când i-a fost propusă. Puteți să vă amintiți că David Cameron râdea uh, lângă el de nu mai putea. Puteți să vedeți pe YouTube acest uh, clip dacă vă interesează. Cred că cu toții uh, merităm o lecție în um, subsidiaritate și proporționalitate. O să vedeți că cetățenii britanici vor vota să plece din UE la referendum și atunci o să ne învățăm lecția, pentru că vor fi întrebați dacă vor să trăiască într-un stat democratic sau dacă vor să trăiască într-un stat nedemocratic în care nu își pot uh, lua deciziile, pentru că toate se la Bruxelles. 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Procedura cartonașului galben este este o măsură de care dispun Parlamentele Naționale pentru a obliga Comisia să respecte principiul subsidiarității. Obligă Comisia să reexamineze o propunere legislativă atunci când aceasta face obiectul unui aviz motivat, adică când face obiectul unor proteste din partea terților. Raportul evidențiază că acest cartonaș galben a reușit o singură dată să convingă Comisia să renunțe la o propunere și asta în 2012 cu la uh, propunerea scandaloasă Monti 2, care punea sub semnul întrebării dreptul la grevă. Este un bilanț uh, destul de fragil, pentru că, de-a lungul timpului, Comisia a respins cu mare aroganță uh, celelalte cartonașe galbene. Așadar, uh, Comisia nu respectă subsidiaritatea. O încalcă fie direct, fie indirect prin intermediul unor acte delegate, adică prin decrete lege la care recurge masiv, așa cum uh, spune și raportul. Raportul are meritul pentru că denunță această situație, însă dezamăgește pentru că se limitează la a face un apel la Comisie să angajeze un dialog cu Parlamentele Naționale și să îmbunătățească evaluările de impact. Se propune crearea unui cartonaș verde care ar permite Parlamentelor Naționale să adreseze sugestii Comisiei însă aceasta nu ar face decât uh, să revină la uh, vechiul regim, când totul era la buna plăcere a regelui. Este nevoie de procese mai democratice, procese care ar consta într-o adevărată procedură de cartonaș roșu, care ar permite fiecărui stat membru să se opună unei propuneri legislative a Comisiei de îndată ce consideră că acea propunere aduce atingere intereselor sale vitale. Acest cartonaș roșu ar fi un fel de drept de veto care ar permite fiecărui stat membru să își respecte suveranitatea. Astfel, ar reprezenta un prim pas uh, spre înlocuirea Uniunii Europene cu uh, Uniunea Națiunilor. Mulțumim. <clears throat> Domnul Sinadinos, un minut 30 de secunde. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δυσπιστία και ο ευρωσκεπτικισμός των πολιτών είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης προς τις αρχές. Mulțumesc, domnule președinte. Lipta, lipsa de încredere a euroscepticilor uh, are, care este un rezultat al faptului că principiile subsidiarității și proporționalității nu sunt respectate cum trebuie. Grecia este un exemplu, uh, se face propagandă împotriva lor. Grecii nu sunt uh, leneși, ci doar au fost induși în eroare de politicieni și de presă. Uh, care i-au dus de nas în ultimii șase ani, spunându-le că memorandumurile și uh, regulile care se implementează sunt în beneficiul lor și pentru sustenabilitatea țărilor lor. Sunt, uh, de fapt, când alții, de fapt, au drepturi, au uh, conturi în paradisuri fiscale. Cât de proporțional și cât de mult se bazează uh, pe proporționalitate, pe subsidiaritate uh, aceste politici care lasă oamenii fără medicamente și fără mâncare să pună pe masă. Doar uh, pentru a putea fi pedepsit poporul grec s-au luat aceste măsuri. Haideți să punem uh, capăt guvernelor eșuate mm, la dreapta și la stânga, să spunem da Europei Națiunilor și justiției pe baza subtilității și proporționalității. Mulțumesc!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 al domnului uh, Karim și mulțumesc de asemenea și pentru compromisurile adoptate. Acestea sunt chestiuni esențiale care țin de procesul legislativ al Uniunii Europene, iar scopul uh, este participarea parlamentelor naționale în acest proces, astfel încât uh, să existe relații mai bune între statele membre și Uniunea Europeană, mai ales în aceste momente delicate. Nu este vorba doar despre participarea uh, parlamentelor naționale. Îi avem și pe miniștri care, la rândul lor, sunt responsabili în fața parlamentelor naționale. Considerăm că acest uh, proces ar trebui să fie mai bine înțeles de către cetățeni aceste principii de proporționalitate și subsidiaritate trebuie să facă obiectul unui control și trebuie să contribuie la inițiativa europeană de care suntem noi responsabili. Nu trebuie să constituie un instrument de blocaj. Cred că acest raport reprezintă un bun compromis pe care putem să îl utilizăm pentru munca noastră viitoare atunci când vom face propuneri legislative. Mulțumesc! domnule președinte doamnă comisar după cum știți principiile de subsidiaritate și proporționalitate sunt foarte importante dar și foarte delicate nu doar de respectat ci și de a găsi echilibrul necesar între acestea așa cum au subliniat mulți colegi. Care este însă rezultatul care derivă din raportul pe care îl discutăm? Anume, faptul că toate controlele ulterioare până la urmă nu fac decât să reducă transparența procedurilor și înrăutățesc până la urmă uh, procesul pe care ne-l dorim de o mai mare autonomie pentru Uniunea Europeană. Astfel, se dă o responsabilitate care nu este necesară statelor membre. Noi suntem aici pentru a reprezenta cetățenii europeni. Asta este obiectivul. Aș dori să spun celor care au lucrat pe această temă că ne aflăm în fața unei soluții ipotetice, spre deosebire de alte reglementări care se discută în aceste zile, chiar în aceste ore și a căror rezultate le vom vedea deja mâine. Este vorba de acordul interinstituțional în ceea ce privește o mai bună legiferare. Și <clears throat> aici uh, există și elemente de contrast cu amendamentele pe refit pe care le vom vota. De aceea e, se impune o schimbare la nivel de direcție. Mulțumesc. De Bernd Lucke are acum cuvântul un minut și jumătate. Ähm, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc colegului pentru acest raport excelent. Subsidiaritatea și proporționalitatea sunt principii de bază în Uniunea Europeană, dar acestea trebuie și aplicate și să nu fie contrazise în activitatea legislativă, așa cum putem observa tot mereu. Avem de pildă în momentul de față în Parlamentul European o propunere a Comisiei Europene în ceea ce privește siguranța depozitelor uh, în Uniunea Europeană, cel de-al treilea pilon. Dar acest, uh, această propunere nu ține cont de structura specifică a anumitor bănci, ce pilda caselor de economii și consemnațiuni și nu ține cont nici de faptul că în diferitele state membre politica economică este diferită și chiar trebuie să fie. Dacă statele sunt în măsură să producă riscuri diferite pentru companiile lor prin măsuri economice, atunci o astfel de schemă de garantare a depozitelor uh, reprezintă un stimulent pentru a transfera riscuri către bănci, pentru că schema de garantare a depozitelor ar uh, trebui să Um, acopere aceste pierderi. Mulțumesc și pentru faptul că ați, um, v-ați respectat timpul de vorbire. Doamna Bilbao. Mulțumesc. Cele două principii sunt de bază pentru o construcție armonioasă a UE. Mecanismele uh, puse în aplicare sunt astăzi insuficiente și uh, avantajează părțile interesante, în special regiunile europene care au um, competențe legislative insuficiente. În țara mea, de exemplu, procedura pentru a putea uh, forma ideea, opinia statului trebuie face parte din uh, rapoartele de alertă timpurie. trebuie, se, se pierd foarte multe chestiuni pe drum și acest lucru îndepărtează UE de cetățenie și va aduc prejudicii transparenței. Experiența din ultimii ani a arătat că trebuie să corectăm procedurile. Așa cum uh, se spune și în acest raport, nu este suficient să facem un control ex ante. Trebuie să se facă cel puțin a posteriori un raport uh, privitor la impactul din perspectiva subsidiarității și proporționalității. Trebuie să luăm în serios acest subiect dacă creăm într-adevăr într-o Europa federală și în conceptul de Uniune, adică um, o sumă voluntară a membrilor săi. Toate instituțiile um, afectate de politici europene trebuie să fie tratate ca instituții majore. Mulțumesc. Laura Ferrara, un minut acum, vă rog Mulțumesc, domnule președinte. În aplicarea principiului de subsidiaritate, atunci când este corect interpretat, înseamnă că deciziile trebuie luate cât mai aproape de cetățean, ceea ce este extrem de important și fundamental pentru mișcarea 5 stele. Înțelegem că nu e vorba de un instrument de democrație directă, dar fără îndoială este un principiu care vizează apropierea cetățenilor de uh, Uniune, garantând Uh, independența fiecărui stat membru și cu uh, implicarea comunităților locale atunci când este necesar. Exprimăm uh, aprecierea pentru o procedură care să aplice în mod corect aceste principii. Ne exprimăm susținerea pentru articolul 29 pentru că respectând principiile de subsidiaritate ar trebui ca Comisia să simplifice procedura de solicitare a fondurilor europene pentru a putea identifica și mai bine cazurile de corupție și de asemenea solicităm claritate în ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea în diferitele tratate comerciale pe care le negociază Uniunea uh, Europeană, un exemplu fiind TTIP în acest sens. Mulțumesc. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos să țineți ritmul uh, puțin mai lent, astfel încât uh, să se poată face interpretarea în mod inteligibil. Domnul Anemans, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva zile a avut loc uh, referendumul în Olanda cu rezultatul binecunoscut și anume două treimi din populație s-au exprimat împotriva unei măsuri la nivel european Uh, legate de principiul subsidiarității. Așadar, uh, subsidiaritatea uh, ajută la a împiedica răspândirea și acapararea de către Uniunea Europeană a unor competențe care nu îi aparțin, competențe care nu sunt prevăzute de tratate. Comisia Jurii ce ne propune? Ne propune un text în care se scrie așa, și anume, în domeniile care nu țin de competența sa exclusivă, Uniunea poate să intervină și, uh, și citesc din nou, în măsura în care obiectivele nu pot să fie uh, îndeplinite la nivel uh, central, regional sau local. Însă, având în vedere circumstanțele, aceste obiective pot fi mai bine atinse la nivel european cu niște fraze mici putem spune orice. Și uh, se poate interpreta cum că uh, există o tendință mai mare de centralizare. Într-o frază se vorbește despre exclusivitatea competențelor uh, Uniunii Europene și despre subsidiaritate. Dacă deciziile pot fi luate la cel mai jos nivel, atunci acest principiu de subsidiaritate devine literă moartă. Așadar, în aceste mari principii, practic se dă un cec în alb pentru o Europa federală și o Uniune care va continua să se dezvolte. Și nu putem să împiedicăm asta decât dacă organizăm referendumuri așa cum s-a făcut în Olanda referendumuri prin care putem să scuturăm această Europa pe care, pe care vreți să o centralizați tot mai mult. Cu astfel de frază, cred că se pot utiliza toate mijloacele posibile, iar subsidiaritatea revine doar o foaie mototolită de hârtie. Mulțumesc, domnule Anemans. Mulțumesc, domnule Anemans. Un minut acum, doamna Ana Zaborska. Comisarca. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În primul rând, doresc să îl felicit pe domnul Karim pentru textul depus. Avizele motivate ale parlamentelor naționale au același obiectiv ca inițiativele cetățenești, adică să apropie uh, Uniunea Europeană și politicile sale de cetățeni și să crească gradul de răspundere al instituțiilor. Uh, cartonașele uh, galbene și răspunsul uh, Comisiei uh, la aceste cartonașe galbene din partea națiunilor naționale sunt întotdeauna condescendente. În anumite locuri, această rezoluție depusă atrage atenția asupra tendinței Comisiei de a-și sublinia punctul de vedere și de a ignora pur și simplu orice rezerve exprimate de uh, Parlamentele Naționale sau de inițiativele cetățenești. Rapoartele Parlamentului din proprie inițiativă um, arată că autorităților, autorități, autorilor nu au auzit niciodată de subsidiaritate și proporționalitate. De aceea eu fac apel la Parlament să introducă reguli mai stricte de verificare a respectării acestor principii înainte de votarea în plenară, cu excepția dacă Parlamentul și Comisia nu vor începe să ia în serios uh, avizele motivate și orice alte inițiative de jos în sus, uh, orice proiect european va fi considerat prea uh, formal și nimeni nu va mai fi interesat cu adevărat din el. Mulțumesc! Mulțumesc! Care acum cuvântul în minut și jumătate, doamna Mercedes Bresso. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că dezbaterea cu privire la subsidiaritate și proporționalitate este afectată de numărul mare de eurosceptici care ne spun că Europa nu respectă acest principiu. În realitate, atunci când ne uităm la numărul extrem de redus de cartonașe galbene sau uh, portocalii care ajungă la începutul unei proceduri, pentru că pentru a ajunge la o procedură de încălcare a subsidiarității trebuie demonstrat că se întâmplă acest lucru. Acest uh, lucru ar presupune ca încălcarea să fie făcută de comisie, ceea ce uh, prin natura lucrurilor este dificil dificil de demonstrat. Eu cred că raportul are de suferit de pe urma acestei preocupări. Riscul fiind că prin serarea de multe proceduri suplimentare să se aducă atingere altui principiu fundamental, aceluia al simplificării sau a unei mai bune legiferări, prelungind astfel procesul decizional. Cred, prin urmare, că aceste amendamente trebuie votate doar dacă sunt necesare. Două cuvinte ceea ce privește cartonașul verde. Este o temă interesantă, care însă trebuie inserate într-un tratat și nu puse în practică acum, pentru că trebuie să se lege de competența de uh, inițiativă Parlamentului European. Altfel s-ar uh, slăbi rolul nostru legislativ. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Notis Maria, un minut. Mulțumesc. Potrivit articolului 4 din uh, Tratatul privind Uniunea Europeană, toate competențele care nu aparțin uh, Uniunii revin statelor membre. Prin urmare, este la latitudinea statelor membre să își uh, exercite competențele și drepturile la toate nivelurile, inclusiv uh, acele domenii în care tratatele prevăd uh, acțiuni și pentru Uniunea Europeană. Bineînțeles că trebuie respectate regulile proporționalității și subsidiarității. Comisia Europeană și Troica au încălcat în mod constant aceste principii în Grecia pentru că au, și-au asumat anumite roluri care nu țin de competența Uniunii Europene. Au redus salariile și pensiile, au crescut impozitele și ne-au vândut proprietățile. Așadar, vă rog să încetați asta și vă rog să încetați să mai încălcați tratatele Uniunii Europene. Mulțumesc, care acum cuvântul în un minut și jumătate, roza este Sferagut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-l uh, felicit, să vă felicit pentru acest acord. Uh, um, e adevărat, principiul subsidiarității și al proporționalității sunt fundamentale pentru buna funcționare a Uniunii Europene și reprezintă punctul de plecare al politicilor europene. Principiul subsidiarității apropie um, politicile europene de cetățean și decide când Uniunea Europeană este, are competență pentru a acționa. Același lucru se aplică și pentru principiul proporționalității. Astfel, uh, Uniunea Europeană își adaptează acțiunile obiectivelor pe care le urmărește. E important acest raport pentru că intenționează să garanteze eficiența și legitimitatea democratică în, al procesului decizional de fapt, consolidează, într-un fel, proiectul european. După tratatul de la Lisabona s-au uh, înființat tot felul de cartonașe de către parlamentele naționale pentru a pune în aplicare mecanisme prin care să poată supraveghea corect aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Până acum, acest lucru s-a petrecut normal, însă toate aceste mecanisme trebuie să fie agile și simple pentru a putea fi eficiente. Cel mai important în aceste cazuri este să existe cooperare între administrațiile naționale și europene și trebuie să veghem și să uh, consolidăm aceste două principii. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Evelyn Regner, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimată doamnă comisar, subsidiaritatea trebuie să însemne mai multă apropiere față de cetățean, mai multă democrație. Nu trebuie însă să însemne incapacitate de acțiune în procesul legislativ european. Avem de a face tot mereu cu oameni care, pe bună dreptate, își pun întrebarea cum funcționează democrația europeană. Procedurile sunt extrem de complicate. Și dacă mă uit acum la acest raport, lucrurile se complică și mai mult. Multe puncte din raport Uh, vin să îngreuneze și mai mult procesul decizional în locul unei împărțiri clare a competențelor. Subsidiaritatea prevede acum ca parlamentele naționale să poată îngreuna uh, luarea deciziilor. Sigur că competențele naționale nu ar trebui subminate prin demersuri europene, dar Ceea ce se propune aici, ca și funcție de control la nivel național, este uh, prea mult. Împreună cu introducerea unui sistem de control bazat pe cartonașe galbene și uh, portocalii, trebuie să avertizez că acest lucru ar putea duce și la o atitudine de blocaj. Și, în plus, aplicarea acestor competențe adaptate ar putea servi și ca uh, Um, paravan pentru ca partenerii sociali să fie slăbiți în atribuțiile lor. De aceea fac trimitere și la raportul Kaufman în ceea ce privește REFIT. Aici măsurile propuse sunt mult mai bune pentru că se respectă mai bine principiul subsidiarității într-o manieră democratică și sunt implicați și partenerii sociali. Mulțumesc, doamnă Regner. Are acum cuvântul Agnieszka Kozlovska domnule președinte doamnă comisar doamnelor și domnilor Aș vrea să îl felicit pe raportor pentru acest raport excelent, care evidențiază necesitatea de a acorda o importanță sporită principiului subsidiarității în uh, procesul de elaborare a legislației europene. Sunt de acord cu raportorul că avem nevoie de o mai mare implicare și participare a parlamentelor naționale în legislația europeană. Acesta este un principiu democratic de bază. Trebuie să consolidăm de asemenea instrumentele de care dispun statele membre pentru a influența legislația europeană. Este vorba despre cartonașul galben, verde și cel roșu care se propune. Acestea vor uh, împiedica sau, din potrivă, vor, vor contribui la legislație. Trebuie să înțelegem mai bine subsidiaritatea și uh, trebuie să vedem uh, care, sunt, care este delimitarea între competențele naționale și competențele europene. Acest raport vorbește despre subsidiaritate ca un element central al democrației europene. Tot ce se poate face la nivel național trebuie făcut acolo la nivelul statelor membre. Altfel, Uniunea Europeană trebuie să intervină astfel încât ceea ce se face la nivel european să aibă valoare adăugată și să nu impună restricții prea mari țărilor. Este important să nu uităm de subsidiaritate, pentru că încălcarea acestui principiu este contraproductivă pentru încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Și bineînțeles, acest lucru este contraproductiv în sine. Kaufmann. Mulțumesc, domnul de acum, doamna Kaufman. Mulțumesc, domnule președinte. În opinia mea, ultimii șase ani au arătat că Sistemul de la Lisabona cu privire la subsidiaritate uh, a dat rezultate. Instituțiile europene trebuie sau au acordat o atenție sporită respectării acestui uh, principiu și instituțiile naționale au arătat foarte clar că își uh, apără prerogativele, ceea ce oglindește și raportul COSAC. Între timp, uh, pe domeniul uh, cultură au existat doar două cartonașe galbene din partea unor parlamente naționale. Fără îndoială, este importantă intensificarea dialogului cu parlamentele naționale. Eu am un interes în acest sens și cu toții ar trebui să-l avem. În același timp, însă doresc să subliniez că Uniunea Europeană este un sistem politic multinivel, funcționarea sa este una complicată. Pentru cetățeni, acest lucru devine inteligibil doar atunci când e clar cine răspunde de ce anume. De aceea este important ca diferitele competențe a diferitelor nivele să nu se amestece. Tocmai în vremurile actuale în care populiști de toate culorile fac apel la atacul asupra instituțiilor europene, trebuie ca acest uh, raport uh, să nu încerce să amestece cele nivelele respective. Nu trebuie să permitem ca trimiterea la principiul subsidiarității să devină un abuz pentru a slăbi comunitatea europeană sau chiar a o pune sub semnul întrebării. Astăzi este necesar mai mult ca niciodată să consolidăm ideea europeană și instituțiile europene și anume împreună cu instituțiile naționale și parlamentele naționale. Mulțumesc, doamnă Kaufmann. Are acum cuvântul domnul Daniel Buda domnule președinte doamnă comisar doamnelor și domnilor colegi în primul rând aș dori să îl felicit pe raportor pentru munca depusă. de a lungul timpului instituțiile europene și parlamentele naționale au fost preocupate de identificarea unor mecanisme eficiente necesare adoptării unei legislații care să corespundă atât unor exigențe naționale dar și interesului general al uniunii europene. respectarea principiilor subsidiarității și a proporționalității în cadrul procedurilor de legiferare la nivelul uniunii europene constituie cheia de boltă a unei reglementări care să respecte cât mai mult nevoile cetățeanului european. introducerea și consolidarea unor proceduri prin care se evaluează respectarea celor două principii în diferite faze ale procesului decizional consultările publice prin care părțile interesate prezintă observații dar și posibilele soluții la problemele identificate sunt de natură să ofere valoare adăugată procesului legislativ. plecând de la premisa că cele două principii constituie punctul de plecare pentru formularea politicilor la nivel european comisia este așteptată ca mai departe să analizeze în mod amănunțit în ce măsură acestea sunt respectate. cu toate acestea câteva observații se impun în toată procedura legislativă trebuie avut în vedere faptul că studiile de impact au ca obiect doar stadiile inițiale ale procesului legislativ în condițiile în care propunerile legislative pot suferi modificări substanțiale în procesul de adoptare. având în vedere aceste aspecte și pentru a respecta întocmai interesele cetățenilor europeni se impune astfel efectuarea unei verificări Mulțumesc. acum uh, cuvântul un minut și jumătate, domnul Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna comisar, eu uh, sunt recunoscător pentru acest raport, pentru că și Republica Cehă va avea o răspundere față de aplicarea acestor norme. Cred că toate aceste directive și uh, acte normative ajung în statele membre fără a ține cont de principiile subsidiarității și proporționalității. E vorba de o chestiune de formă. Sunt mai multe studii și analize care demonstrează acest lucru. Aceste studii de impact arată că o treime din propunerile Comisiei Europene și justificarea respectării principiului proporționalității este doar o chestiune formală. Comisia ar trebui să aplice, într-adevăr, aceste uh, două criterii. În mod obiectiv, pentru mine ar fi foarte important acest lucru. Trebuie să se ia în calcul și situația politică a Uniunii Europene. Cred că cu toții suntem interesați să analizăm uh, opinia Parlamentului naționale, să țină cont de ea să se introducă cartonașul galben. Nu ar trebui să renunțăm așa ușor la această idee. De asemenea și fiscalitatea și procuratura europeană este o idee bună. Încă din 2013 a fost um, propus această temă. Mulțumesc. regem. acum la procedura intervențiilor spontane. Are cuvântul domnul Victor Negrescu. Un minut. Inter principiile subsidiarității și proporționalității sunt importante ele au fost create pentru a asigura un echilibru al puterilor dar și mijloace pentru reprezentarea intereselor locale dar nu sunt de acord cu cele spuse de domnul raportor. europa nu trebuie să existe doar unde e necesar uniunea europeană a fost creată pentru că era necesară pentru menținerea păcii pentru o mai bună coordonare între statele membre pentru bunăstarea cetățenilor europeni pentru reguli comune mobilitate creșterea potențialului europei iar domnul raportor spunea să nu ne fie teamă mie nu mi este teamă de europa din păcate am senzația că dumneavoastră vă este. mie îmi place europa și parlamentul european pentru că aici vocile amândurora este auzite și vocile țărilor noastre dar vocile noastre sunt egale. de aceea eu susțin ideea de creștere a participării și exprimării punctelor de vedere naționale și locale dar trebuie un dialog mai bun și cu parlamentele naționale dar acest lucru trebuie în primul rând să se realizeze prin mecanismele existente și cu un echilibru în această abordare nu cu mesaje populiste. Mulțumesc și acum are cuvântul un minut Ivan Toate politicile sunt uh, locale. Fiecare politică este o politică locală, pentru că fiecare politică, inclusiv politicile noastre pe care le adoptăm uh, la acest nivel, sunt uh, reflectate la nivel local și afectează nivelul local. Îi afectează pe cetățenii noștri care trăiesc uh, într-o anumită comunitate, într-un uh, oraș sau într-o anumită regiune. De aceea, cred că principiile subsidiarității și proporționalității sunt foarte importante. Vrem să ne asigurăm că Uniunea Europeană este mai bine înțeleasă de cetățenii noștri. Trebuie să recunoaștem că avem o problemă cu identitatea politicilor europene. Evident, nu toate politicile pot fi elaborate la nivel local. Avem nevoie de politici la nivel european. Însă aceste politici europene trebuie să fie traduse, transpuse și eficientizate la nivel local. Abia așa vom reuși. Und damit kommen wir zur Stellungnahme der Mulțumesc. Ajungem acum la intervenția Comisiei. În numele Comisiei are cuvântul doamna comisar Jurova. Aveți cuvântul. Yes, thank, thank you Mulțumesc uh, foarte mult pentru această dezbatere interesantă și pentru comentariile și întrebările pe care mi le-ați adresat pe această temă importantă. Vreau să profit de această ocazie pentru a reacționa la observația domnului Pospicil, exemplul uh, Procuraturii Europene. Cea propunere reprezintă un exemplu foarte bun al modului de funcționare actual al Comisiei propunerea uh, a primit, a primit 11 cartonașe galbene de la Parlamentele Naționale. Am spus uh, mai devreme că Comisia a făcut deja 270 de vizite la parlamentele naționale, cel puțin 10 le-am făcut personal, pentru că am considerat că adresa transmisă de Comisie Parlamentului nu a fost, nu s-a încheiat. Am simțit nevoia să merg la Parlamentele Naționale pentru a explica cum am modificat propunerea cum am uh, schimbat-o uh, de la o structură centralizată la una descentralizată și cred că parlamentele naționale puteau să vadă că este în interesul meu să explic și să le conving că problema socialității a explicat și a dispărut. De ce a dispărut? În cazul uh, procurorului european am simțit nevoia de a uh, veni cu o structură care să consolideze procuraturile naționale, nu să le înlocuiască. Acesta este doar un exemplu uh, al modului în care încercăm să îmbunătățim comunicarea cu parlamentele naționale și să comunicăm unii cu alții uh, așa cum se cuvine. Aș vrea să știți că toți com comisarii vă stau la dispoziție pentru a discuta pro um, dimensiunile de pro proporționalitate și subsidiaritate pentru fiecare uh, propunere. Încă o dată dați-mi voie să mulțumesc tuturor raportorilor pentru o muncă excelentă. Mulțumesc! Thank you very much, Commissioner. And now the rapporteur... Mulțumesc și acum raportorul pentru două minute, domnul Karim. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru părerea pe care au exprimat-o și pentru faptul că uh, s-a înregistrat uh, atâta sprijin din partea lui Franz Timmermans pentru ideile mele și programul de lucru al Comisiei reflectă acest lucru. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la dezbaterea de astăzi pentru că au uh, venit cu observații constructive și știu că în multe cazuri, chiar acolo unde există dezacorduri sau propuneri, propunerile se bazează pe fundații bazate pe analiză critică, dar obiectivă. Vreau să le mulțumesc deci tuturor colegilor pentru părerile exprimate. Câteva subiecte scurte. În primul rând, în ceea ce privește cartonașul roșu, nu este un drept de veto, nu s-a propus niciodată ca un drept de veto, nici nu ne-am gândit să existe așa ceva, dar ideea este că dacă avem celelalte măsuri care aduc parlamentele naționale mai aproape de procesul nostru legislativ, atunci n-ar mai fi nevoie ca parlamentele naționale să fie nevoite să exerseze un drept de veto. În ceea ce privește subsidiaritatea, iarăși a fost un punct ridicat de colegi, trebuie să evaluăm subsidiaritatea la jumătatea mandatului și la final, dar acele evaluări nu sunt obligatorii. Ele oferă o măsură pentru a ne asigura că nu ne-am îndepărtat prea tare de principiul subsidiarității în uh, munca pe care am făcut-o noi. Colegii liberali au ridicat o observație în ceea ce privește extinderea perioadei de 8 săptămâni. Sunt de acord cu ei că orice extindere a acestui termen limită pentru depunerea avizelor ar trebui să fie încorporate în tratate la următoarea actualizare. Și în final, din partea extremei dreapte, am avut foarte multe observații care mi s-au părut extrem de interesante, în special uh, din partea reprezentanților UKIP care nu sunt aici Uh, atunci când a fost vorba de problemele tehnice, s-au înșelat de două ori. S-au înșelat pentru că au uh, descris cartonașul roșu drept cartonaș galben și sunt convins că poporul britanic o să le arate cartonașul uh, roșu în curând și majoritatea legilor din Regatul Unit nu vin din UE, ci doar 13%. Deci aștept cu interes să le dau cartonașul roșu pe 13 iunie. Mulțumesc cu aceasta. Dezbaterea